Okay, colleagues. The rapporteur for our first item, Frank Engel, wants to, has to... Stimați colegi, bine ați venit. Este 9 și 10, trebuie să începem și trecem la punctul 17 de pe ordinea noastră de zi. Eventual, înainte de aceasta, să le urăm bun venit după vacanța de vară colegilor de la Comisia Europeană. Discutăm punctul 17, raportul între mari privind uh, cadrul financiar multianual 2021-2027, poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord. Am discutat în repetate rânduri uh, deja. Comisia și-a prezentat propunerea pentru viitorul cadru financiar multianual. Comisia noastră a adoptat un aviz uh, cu Paul Ruby ca raportor pentru viitorul CFM și de asemenea raportul privind punea în aplicare a instrumentelor pentru cooperare, pentru dezvoltare. În aceste documente spunem că noul cadru financiar multianual va trebui să includă noi instrumente care să respecte principiile cheie de dezvoltare și sprijinim integrarea fondurilor europene de dezvoltare în bugetul european cu condiția să nu fie o pierdere de fonduri în această cauză. Asta înainte ca propunerea Comisiei să fie formulată. Acum Comisia a venit cu propria propunere și această propunere include un regulament unic, NDICI, instrumentul de vecinătate și cooperare internațională, care include și instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și fondurile de vecinătate și alte instrumente externe. Instrumentul pentru ajutor umanitar rămâne separat. Conferința președinților și conferința președinților de comisie au decis ca comisia noastră împreună cu AFET să producă un raport pe acest NDICI. Vom fi implicați în procesul de codecizie împreună cu colegii de la AFET pe marginea noului instrument. Avem coraportori din partea comisiei noastre, domnul Görens. Suntem uh, responsabili pentru raporta, raportul interimar care va fi adoptat în plenara din noiembrie și de aceea facem un aviz. Uh, discuția actuală nu discută noul instrument, ci cadrul financiar multianual în ansamblu. Noi vom da un aviz pe marginea propunerii de nou cadru financiar multianual în ansamblul acesteia. Uh, Paul Rubich este și el aici, el a făcut raportul anterior, avizul anterior și am să-i dăm mai întâi, o să-i dau mai întâi cuvântul colegului Frank Engel. Mulțumesc, Linda. Îmi cer scuze că în două minute va trebui să fug. Am un vot la Libe, la 9 și 20. Claude Moraes e foarte punctual cu începutul uh, votului în comisia sa. Acest aviz pentru cadrul financiar multianual se corelează logic cu instrumentul de vecinătate și cooperare internațională. Asta e chestiunea care ne interesează în principal. Chestiunea de principiu ai menționat-o și tu. Evident, trebuie să vedem dacă suntem de acord cu abordarea generală a Comisiei și anume costurile prezenței europene pe plan internațional trebuie să fie girate prin intermediul acestui instrument. Eh, eu, unul, sunt de acord cu astfel de abordare. Proiectul de text pe care l-am prezentat e eh, inspirat de acest acord pe care aș vrea să-l dau la propunerea Comisiei. Luăm notă de noua abordare a Comisiei. Considerăm că această nouă abordare ne permite să ne apropiem de atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus uh, și mai ales dacă ne uităm la articolul 208 din tratat care vorbește de reducerea sărăciei. Dincolo de asta, reafirmăm o serie de lucruri, 0,7% sprijin pentru de dezvoltare, cota pe care trebuie să atingem în viitoarea perioadă de planificare și de asemenea faptul că adesea am solicitat uh, bugetarea Fondului European de Dezvoltare, când se întâmplă acest lucru, ar trebui să ne bucurăm, nu să venim cu 17 întrebări suplimentare. E un proiect de text, e scurt, ca întotdeauna, 1500 caractere, limita, am inclus tot ce am putut și aștept cu nerăbdare să-l discut împreună cu colegii, să vedem ce amendamente vor veni. Multe din acestea ar putea viza principiul instrumentului unic de finanțare externă, însă o să vedem. E o poziție foarte diferită de cea pe care am abordat-o în perioada premergătoare a noului cadru financiar multianual. Cine dorește să intervină dintre colegi? Domnul Görens? Domnul Noiza? Tu ești coraportor, te rog. Suntem doar la începutul chinurilor. Important e să ne putem atinge obiectivele statuate în, în ceea ce numesc eu pachetul doctrinar, consensul european pe marginea dezvoltării. Ieri spuneam că noi stăm foarte bine la promisiuni. Când e vorba de fapte, găsim motive peste motive pentru a ne explica lipsa de acțiune. Trebuie să fim, prin urmare, mai performanți, să ne axăm mai precis pe obiective, iar instrumentele pe care le discutăm acum sunt exact un mijloc care ne-ar permite să atingem aceste obiective. Suntem, cum spuneam, la începutul trudei trebuie să decidem deocamdată dacă zebra e albă cu dungi negre sau neagră cu dungi albe. Și anume, avem un instrument atot cuprinzător, cu tot felul de elemente care ne permit să ne asigurăm că obiectivele noastre sunt într-adevăr urmărite cu hotărâre. Sau avem o segmentare a politicii externe cu tot felul de elemente disparate. Trebuie să identificăm ce poate să funcționeze mai bine. Acesta este scopul și o să vă ținem la curând cu tot ce se întâmplă. Uh, bugetarea fondului extern e o solicitare veche ca de, de când pământul, o să vedem ce se întâmplă, însă deocamdată, în ciuda semnelor pozitive, uh, nu s-a rezolvat problema. Sunt state membre care uh, cu cerbicie își apără drepturile câștigate în secolul ce, ceea ce a trecut în materie de a, a, deblocarea fondurilor. Un singur stat poate bloca fondurile europene de dezvoltare și dacă nou un instrument Fondul European de Dezvoltare este cu adevărat integrat, aceste drepturi ale statelor se vor schimba. Prin urmare, la Consiliu există state membre care își apără ferm prerogativele proprii. O să vedem, va fi nevoie de foarte multă hotărâre, de multe dezbateri între noi pentru a reuși să impunem acest obiectiv dincolo de micile meschinării care ne complică viața atât de mult. Dincolo de asta, Frank Engel a venit cu o serie de observații cu care sunt extrem de, de acord și eu, o să revenim asupra temei oricum și în viitor. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Sunt alți colegi care doresc să intervină. Domnul Noiza. Mulțumesc foarte mult pentru acest proiect de aviz. În principiu suntem de acord cu reperele de bază. Dorim să păstrăm drepturile Parlamentului și chiar să le întărim. Asta, sigur, ar putea să ne ducă la conflicte cu statele membre. Frank Engel a trebuit să plece, numai în sală, dar eu aș vrea să știu următorul lucru. Avem această poziție preliminară, dar cum diferă aceasta de poziția noastră anterioară? Acest document, în acest document nu se mai regăsesc lucrurile pe care le-am decis în trecut. De fapt, Frank Engel propune o abordare inedită. Paul Rübich care a fost autorul avizului uh, nostru anterior. Într-adevăr, negocierile pentru cadrul financiar multianual vor fi deosebit de dure de această dată. Știm care este contextul politic și întotdeauna e foarte greu să ajungi la unitate pe marginea acestui buget. Totul va depinde de cum vor răula lucrurile. Unii vor 1% din PIB pentru bugetul european. Și atunci se pune întrebarea cum reușim să generăm resurse proprii în viitor pentru a face față unor responsabilități de genul punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cum generăm un nou buget care să ne permită îndeplinirea răspunderilor ne revin pe viitor. Politica de dezvoltare este o oportunitate majoră în acest sens, pentru că șefii de stat și de guvern au început să înțeleagă foarte bine care este miza în materie de dezvoltare și asta în ultimii ani. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Dorește altcineva să intervină? În ceea ce mă privește, vorbim de, de integrarea instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, Comisia vorbea de un uh, drept de examinare pentru Parlamentul European, însă acest uh, drept de supervizare și, și examinare va trebui să fie scris negru pe alb în noul instrument. Am avut un exemplu foarte, foarte prost uh, din, în această vară, când drepturile Parlamentului nu au fost respectate, ca cu Iranul S-a anunțat uh, măsură pe 11 iulie, noi n-am auzit nimic despre asta, deși am avut o ședință pe 11 iulie, am aflat doar pe 19 iulie, ieri am tot discutat această chestiune cu colegii de la comisie, uh, prin urmare, dacă Fondul European de Dezvoltare este integrat, aceste drept de supervizare, acest drept de supervizare din partea Parlamentului trebuie să fie scris negru pe alb, lucrurile deocamdată nu sunt clare, și va trebui categoric să rezolvăm această problemă. Poziția lui Frank Engel, într-adevăr, diferă de cea discutată anterior eh, și discutată chiar și cu cei de la AFET, așa că va trebui să continuăm discuțiile cu colegii și eh, grupurile politice vor trebui să ajungă la o poziție clară fiecare pentru a avea o poziție coerentă eh, și să ajungem la un acord și cu cei de la FED. Nu dorește nimeni altcineva să intervină. A, domnul Gheorens. Cred că trebuie să nu ne pripim. Suntem la începutul unui drum. Ieri am avut o întâlnire, cei patru coraportori. Rezultatele n-au fost grozave, ca să fiu sincer. Va trebui să ne concentrăm pe chintesența demersului, să vedem ce e bine pentru dezvoltare, care sunt obiectivele noastre și care sunt cele mai bune mijloace de a le atinge. Dincolo de asta, dacă ne uităm așa de la 1000 de kilometri, sunt și prerogativele parlamentare, dar pentru noi ce e important e următorul lucru. Ne putem imagina două cazuri. Deocamdată nu avem drept de supervizare pe marginea Fondului European de Dezvoltare. E o problemă politică. Comisia care gestionează Fondul European de Dezvoltare va avea o problemă dacă noi nu le facem descărcarea. Deci există descărcarea de gestiune. Asta ne, e prerogativa noastră. Deci avem niște drepturi noi ca Parlament. Aceste drepturi sunt puse în aplicare cu o condiție ca viitoare arhitectură decizională de la Comisie să țină cont de prerogativele Parlamentului. Și anume, hârtie avem un malder de acte de punere în aplicare sau avem acte delegate. Noi putem vegea aici, noi putem spune în momentul în care există o modificare a politicii, avem un instrument care ne permite să ne exercităm atribuțiile. Așa că haideți să facem așa un pas în lateral și să vedem cum putem îmbunătăți funcționarea politicii europene de dezvoltare, păstrând în același timp și chiar întărind drepturile instituționale ale Parlamentului European. Nu va fi ușor. Și în etapele ulterioare vom putea juxtapune instrumentele existente și cele planificate. Și aici va trebui să dăm dovadă de perspicacitate și de bunăvoință ca să putem vedea și sintetiza lucrurile care ar putea funcționa cel mai bine. Dacă decidem că există măsuri contraproductive, să o spunem. Însă eu n-aș vrea să tra- nu trag niciodată concluziile înainte să fac analiza și analiza încă nu e gata, suntem doar la începutul drumului și va trebui uh, uh multă răbdare și hotărâre. va trebui să definitivăm documentul până la finele lunii octombrie. Deci aici e nevoie de puțină grabă. Prin urmare, urmează o perioadă stresantă. N-am mai văzut o uh, perioadă de stresantă până acum, dar asta nu e motiv să fim descurajați sau să ne lăsăm pradă îndoielilor. Suntem jucători, avem lucruri de spus, trebuie să le spunem. Mulțumim foarte mult, spune doamna McCavan. Felix Randeșo, director din partea DGDEFCO și domnul Gondi de la Serviciul de Acțiune Externă. Cine dorește să intervină primul? Felix, tu? Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața! Și bine v-am regăsit după vacanța de vară. După cum spuneați și dumneavoastră, e o reîntoarcere la la lucru extrem de interesantă și agitată. Doresc să-i mulțumesc domnului Frank Engel pentru proiectul de aviz și pentru abordarea constructivă aleasă. Dintre cele uh, uh, uh, pe care le-am auzit, m-aș axa asupra următoarelor. Comisia a făcut eforturi deosebite în sensul creșterii componentei pentru acțiune externă în propunerea de buget, nu e doar o abordare nouă pe plan structural, ci e vorba de o creștere a fondurilor disponibile pentru acțiune externă și pentru dezvoltare, cu o sporere a finanțării peste 90% eh, a, a fondului în comparație cu ce avem astăzi. După cum spunea și domnul Paul Ruby, eh, totul se integrează în discuția de ansamblu pe marginea cadrului financiar multianual și trebuie văzut care va fi componenta din cadrul financiar multianual care va fi alocată componentei de finanțare externă. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra documentului a eh, făcut publică comisie în februarie. Comisia spunea public atunci că pentru a nu reduce nivelul de ambiție pentru 2030, pentru nivelul de 0,7%, cantitatea vizată ar trebui să fie, suma vizată ar trebui să fie 140 de miliarde, nu 123 de miliarde, însă va trebui, uh, prin urmare, să realizăm o echilibrare, a trebuit să realizăm o echilibrare la nivelul colegiului și am ajuns la această cifră propusă care include și Fondul European de Dezvoltare cu o creștere substanțială. Apoi, în al doilea rând, după cum s-a spus deja, de ani bun de zile, dacă nu de decenii, discutăm de bugetarea fondului um, de, european de dezvoltare. Asta propune, a propus Comisia în 2011. Eram și atunci aici, însă stăteam pe scaunul lui Filiberto, dar uite-ne acum aici ne-am respectat angajamentul. Acest lucru, prin simpla sa existență, sporește implicarea Parlamentului cu 30% în materie de acțiuni externe, pentru că dacă Fondul European de Dezvoltare este bugetizat, atunci toate cheltuielile pentru Africa subsahariană, Caraibe, Pacific, toate devin obiectul procedurii bugetare pe care, după cum știți, foarte bine, o tutelează Parlamentul. De aceea, deciziile luate în iunie la Consiliu, în sensul mobilizării de fonduri din rezerva Fondului European de Dezvoltare și de transferarea acestora pentru fondul fiduciar, aceste lucruri nu s-ar regăsi în mod normal în procedura ordinară bugetară. Dar uh, propunerea Comisiei deja aduce un element important în ce privește rolul, rolul mai important al Parlamentului în competențele sale de management al bugetului cu Comisia și Consiliul. Iar, iar uh, mai apoi mai spun că e bine să auzim că, bun, avem uh, și multe provocări, dar nu avem timp de pierdut pentru că Cred că avem și un scop politic important. Parlamentul a dorit să se angajeze în acest sens și cred că ce am văzut în ce privește calendarul și programul ne permite să spunem că, așadar, programul AFET uh, și DEVE pentru a rezolva propunerea, cred eu că trimite un semnal pozitiv dacă într-adevăr dorim să ne respectăm angajamentele. Poate că colegul meu dorește să adauge câteva lucruri. Vă rog, aveți cuvântul. Serviciul de acțiune externă. Mulțumesc, Linda, și bună dimineața tuturor uh, și din partea mea. Și consider că putem spune și noi că salutăm uh, orientarea generală a proiectului de raport uh, al domnului Engel, mai ales faptul că se recunoaște interconectarea diferitelor domenii de acțiune externă, dezvoltare, securitate, migrație, schimbare climatică și, de asemenea, o abordare foarte constructivă uh, spre uh, propunerile făcute și rolul jucat de Serviciul de Acțiune Externă, cum spunea Felix, cu propunerea de mai multe resurse și scopul de 92% uh, de resurse pentru dezvoltare. Cred că putem să îndeplinim ce uh, propune domnul Engel, anume conceptul de adiționalitate de plină a resurselor, ca să spun așa, ca să ne ocupăm și de aspectele care nu sunt legate în mod necesar de dezvoltare. Deci credem că în propunerea noastră uh, cu propunerea noastră putem proteja și, și spori resursele pentru dezvoltare și uh, Uh, de asemenea să ne ocupăm și de probleme care sunt uh, legate și de alte domenii politice. De asemenea, propunerea unui instrument global uh, care, ca să scăpăm de fragmentarea de până acum, cred că ne-ar permite să reacționăm mai rapid la noile împrejurări care apar și știm că situația geopolitică evoluează rapid din cauza factorilor economici noi, demografia, migrația, apoi noi tendințe politice. Știm că în multe zone ale globului sunt noi tendințe politice foarte puternice, de situația este în schimbare și trebuie să ne jucăm rolul. Eh, ținând cont de ce s-a discutat acum în legătură cu rolul Parlamentului și bazându-mă pe ce spunea Felix, colegul meu, în legătură cu includerea EDF eh, în buget, repet și eu câteva puncte menționată de exemplu de domnul Leffler aici de câteva ori, și anume nevoia de a reflecta la experiențe bazându-ne pe utilizarea din trecut a dialogului strategic cu Parlamentul ca să vedem dacă nu cumva putem avea un dialog continuu, cu adevărat politic și cu adevărat însemnat și nu neapărat să ne îndreptăm atenția doar asupra unor chestiuni de ordine administrativ. Așadar, Comisia și Serviciul de Acțiune Externă au o atitudine deschisă să vedem cum putem îmbunătăți schimburile între Parlament, schimburile de opinie între Parlament și Comisia Europeană în ce privește orientările acțiunii noastre externe. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um... Președinte, mulțumesc. Frank Engel nu mai este aici. A trebuit să plece. Deci, termenul pentru amendamente 13 septembrie până la amia și votăm pe 8-9 octombrie. Mulțumim, dragi colegi. Acum uh, trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, cea de-a 24-a sesiune a conferinței părților la Convenția Cadrul Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, COP24. E o conferință care se desfășoară în fiecare an uh, Conferința de la Paris, eh, desfășurată în 2015, a fost foarte importantă pentru că a dus la adoptarea acordului de la Paris. Eh, în acest an, un manual pentru punerea în aplicare a acordului de la Paris ar trebui finalizat și Comisia Envi, cum facem fiecare an, pregătește o moțiune pentru rezoluție și am hotărât să eh, dăm și noi, să ne aducem și noi aportul. Va fi un set de amendamente la moțiunea Envi nu există o procedură formală în acest caz. E vorba de uh, o altă comisie care este de resort, așa că coordonatorii noștri au hotărât să adoptăm o procedură informală mm, după modelul utilizat de ITRE uh, pentru reacția sa la aceeași moțiune de, pentru rezoluție. Deci, în numele comisiei noastre am pregătit un set de amendamente inclus în dosarul electronic al acestei reuniuni și a fost trimis grupurilor politice cu rugămintea ca fiecare grup politic să numească un raportor din umbră pentru a putea până, la, până în 24 septembrie să negociem setul de amendamente și apoi să-l trimitem la Envi. Spun câteva cuvinte despre uh, aceste amendamente, dacă îmi permiteți, uh, și fac un apel la coordonator să spună colegilor să, că trebuie să rămânem în cadrul uh, mandatului nostru de Comisie pentru Dezvoltare, să nu interferăm uh, cu munca Comisiei Envi, pentru că au fost plângeri în trecut în acest sens, că am trimis prea multe amendamente uh, în legătură cu chestiuni care nu sunt de competența noastră. Deci să ne ocupăm doar de dezvoltare, vă rog, dragi colegi. Uh, așa am și făcut cu aceste amendamente. Cred că nu știu dacă cineva de la DJ Clean, de la comisie, este aici. Da. Uh, poate ne uh, faceți o prezentare, o aducere la zi. Aș vrea să văd ce se întâmplă cu finanțarea pentru dezvoltare. Înainte de a fi președinte aici, am fost în Comisia Envi, am fost membru a Comisiei Envi și la fiecare reuniune COP se fac angajamente foarte importante, dar până la urmă nu se și traduc în realitate. Uh, Uh, și au fost uh, chestiuni controversate din ce privește, în ce privește finanțarea, deci poate Comisia ne spune ce se întâmplă, alte domenii la care ne-am referit, uh, se referă la biocombustibili. Am avut în trecut cazuri în care în, în țări sărace ale lumii biocombustibilii au fost uh, cauza uh, unor fenomene cum ar fi pierderea terenurilor, apoi uh, împrumuturile băncii europene pentru investiții fac obiectul altor amendamente, trebuie să fim coerenți, uh, să nu uh, acordăm bani pentru proiecte care implică carburant bazat pe energie fosilă, trebuie să investim în energie regenerabilă. Ieri, împreună cu domnul McAllister, președintele AFET, ne-am întâlnit cu noul coordonator ONU pentru regiunea Sahel, și mm, ei ne-au uh, rugat să punem accentul pe uh, proiecte, mai ales agricole, uh, care implică energie regenerabilă. Majoritatea proiectelor de acest gen în țările în curs de dezvoltare se concentrează în orașe, nu în zonele rurale deci nu se face uh, suficient pentru uh, cei de la țară. Știm că în aceste țări uh, foarte mulți oameni încă trăiesc în zonele rurale și atunci trebuie să ajutăm economiile investind în aceste proiecte la nivel rural. Deci o parte a procesului COP se referă și la aducerea de investiții în uh, energie regenerabilă în țările în curs de dezvoltare și uh, poate și aici ne va spune ceva reprezentanta DigiClim de la Comisie. Uh, deci, uh, uh, cam în acest sens sunt amendamentele depuse. Trebuie să ajungem rapid la un acord, că nu avem mult timp la dispoziție, dar știu că veți avea și alte discuții cu colegii de la Envi. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul. Bogdan. Thank you, Linda. For... Mulțumesc, Linda. Position from... Mai întâi uh, sunt de acord cu poziția ta. Da, e o presiune pentru că nu avem timp la dispoziție. Noi așteptăm uh, uh, să vedem care va fi poziția noastră pentru COP24, pentru că, da, reprezentăm Comisia pentru Dezvoltare și vom depune și noi, grupul nostru va depune niște amendamente. Știu că, într-adevăr, nu avem timp la dispoziție să le analizăm în detaliu. Vom face, după cum spui tu, ca să menținem o linie unitară a Comisiei Vă Mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Deci, dacă avem plăcerea să avem și pe Digi Clean și pe Digi Devco, poate că le dăm cuvântul ca să ne vorbească despre pregătirile pentru COP. Să vedem care sunt principalele subiecte care vor fi discutate în acest an și ce se întâmplă cu acordul de la Paris. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Elina Bacea, vă rog. Mulțumesc și bună dimineața tuturor membrilor Parlamentului European. Într-adevăr, întâlnirea COP24 se apropie cu pași rapizi. Au trecut aproape trei ani de la Paris și în acest moment ne concentrăm pe două obiective foarte importante. Mai întâi, după cum a spus doamna președintă, principalul obiectiv e să convenim asupra unui manual uh, pentru a aplica acordul de la Paris Uh, metoda care va permite părților interesate să aibă încredere că ce s-a promis la Paris se va și realiza. E vorba de transparență, a respecta angajamentele în mod predictibil și a realiza o arhitectură care să permită să existe un cadru multilateral ca să uh, susțină angajamentul tuturor părților. Un al doilea obiectiv uh, pentru acest an e un dialog de facilitare, dialogul de la Tanoa se numește, care intenționează să se bazeze pe progresele făcute la fața locului. Deci, ce au făcut uh, părțile de la Paris și până acum, în cei trei ani care au trecut, ca să se pregătească cu adevărat pentru a pune în aplicare obiectivele pe care liderii politici le-au convenit la COP21 de la Paris. Uniunea Europeană e într-o poziție relativ bună în ambele domenii. Avem o, o propunere de guvernanță foarte sofisticată pe care o punem chiar noi în aplicare și care va fi pe deplin compatibilă cu noile reguli și vom putea să ne partajăm experiențele cu toți partenerii noștri în acest sens, în ce privește punerea în aplicare a contribuțiilor naționale UE cu obiectiv de măcar 40%, am făcut uh, progrese impresionante, pot spune, pachetul de uh, energie regenerabilă, surse regenerabile de energie și energie, eficiență energetică, mă scuzați, uh, ne-a permis să facem pași importanți înainte. Partenerii noștri, mai ales cei de la G20, care mm, sunt autorii a 80% din emisiile de energie. Partenerii noștri, spuneam, vor trebui să ne arate rezultate eh, concrete, să vedem că angajamentele asumate vor fi și traduse în realitate și din punct de vedere politic la Katowice, la COP24 va exista acest dialog facilitativ tocmai în acest sens. Trebuie să spun că mă bucur că Comisia DEVE este foarte interesată de acest subiect și că va contribui la rezoluția MV cu aceste amendamente pentru că uh, va însemna o dimensiune în plus foarte importantă și o contribuție foarte importantă la reflexiile uh, noastre din partea Parlamentului European. Pentru că schimbările climatice, până la urmă, uh, sunt și o provocare pentru dezvoltare. Deci sunt parte a problemelor, practic schimbările climatice sunt parte a uh, rezolvării problemei dezvoltării și viceversa. Deci și obiectivele și amendamentele sunt uh, strâns legate, vedem asta în, cu fiecare ocazie, schimbările climatice ne afectează pe toți și mai ales pe țările cele mai vulnerabile și cele mai puțin pregătite, mai ales din Africa, de la Pacific, din țările de la Marea Caraibelor. Deci, după cum s-a menționat, finanțarea pentru uh, climă e o parte importantă a pachetului de la Paris E vorba de o dimensiune a solidarității, dacă vreți, și ideea e de a ajuta mai ales țările în curs de dezvoltare să facă schimbările inevitabile, dar să facă progrese și cu obiective de dezvoltare globală, cu accesul la energie care să fie și uh, ceva coerent cu obiectivele uh, climatice. Deci, uh, Uniunea Europeană a făcut multe deja avem și inițiativa de energie regenerabilă pentru Africa, avem și programul de electrificare, progresele făcute au fost bune, avem și anumite provocări legate de guvernanță în contextul uh, acestor noi metode care vor veni, dar cred că, în general, am reușit și aici să comunicăm cu alți donatori și să ajungem la soluții viabile energia regenerabilă, nu e vorba doar de o provocare pentru țările în curs de dezvoltare, e o provocare și pentru uh, țările dezvoltate și multe economii G20 se bazează pe carbon, deci uh, trebuie făcută o reformă globală. Uh, în ce privește finanțarea, sigur avem angajamentele de la Copenhaga, cele 100 de miliarde până în 2020, care trebuie mobilizate din surse publice și private. Uh, prin acțiunea celor donatoare, e un angajament colectiv și sigur că dacă avem un donator major care se răzgândește, atunci donatorii sau restul donatorilor au mari probleme în a atinge obiectivul, dar o, sunt conversații în curs de desfășurare și considerăm că țările în curs de dezvoltare, ca grupul G77, înțeleg uh, complicațiile provenite din această schimbare de direcție a unei administrații foarte importante. Facem eforturi sporite și încercăm să avem cât mai multă transparență și sunt uh, și eforturi făcute de către țările beneficiare, așa că suntem încrezători că ne vom îndeplini angajamentul financiar și tot în zona aceasta o mai mare predictibilitate și transparență sunt de asemenea obiective pentru întâlnirea de la Katowice. Uh, mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumim, uh, informații foarte utile. Comisia noastră nu discută în detaliu uh, problemele climatice și poate că e păcat. Domnul Nicola din Pietro, nu, din Pietro Antonio, de fapt, de la DigiDevco este alături de noi. Și ce spunea colega de la Direcția Generală pentru Climă e că trebuie să ne asigurăm că noile instrumente beneficiază și de finanțare pentru proiecte care ne vor ajuta să facem evoluții cu agenda climatică în următoarea perioadă crucială până în 2030, obiectivele de dezvoltare durabilă. Noi ne-am angajat la nivelul ONU și cu acordul de la Paris, de asemenea, deci să vedem cum uh, vede cu problema, cum participă la COP și cum se implică și dacă uh, munca de pregătire pentru COP se traduce și în întreaga perioadă de programare. Vom avea săptămâna viitoare ambasadori UE din diferitele delegații. Vedem dacă cunosc și ei problemele legate de COP și de schimbările climatice. După cum spunea doamna uh, care a vorbit anterior, uh, schimbările climatice afectează foarte mult țările în curs de dezvoltare. Am fost în Kenya uh, acum 15 ani, am văzut efectele asupra pășunatului. Fermierii chiar deja de la ora aceea cereau ajutor pentru diversificarea recoltelor. Ei știu să se adapteze la condițiile dificile, dar au nevoie de ajutor și uh, un domeniu neglijat e uh, agricultura și fermierii care n-au fost incluși în uh, programele de dezvoltare. În toate instituțiile noastre, oamenii trebuie să înțeleagă aceste probleme, să vedem, sperăm ca toate acestea să facă parte din noua programare. Așadar... Please, the floor is yours. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Da, îmi pare rău că aveți dificultăți în a pronunța numele de familie, dar uh, vă mulțumesc pentru că mi-a dat cuvântul. Deci Nicola Di Pietrantone la DigiDevco, mă ocup de schimbările climatice și energie regenerabilă, ONU, și aș răspunde la ce spuneați dumneavoastră, poate adaug ceva la cele spuse de colega mea. Mai întâi în legătură cu finanțarea. Vorbiți despre transpunerea de fapt a angajamentelor legate de programare în acțiuni. Sigur că acțiunile trebuie să fie finanțate. Acum uh, efectuăm o evaluare în cadrul DGDFCO cu privire la modul în care au fost uh, îndeplinite obiectivele în urma alocării a 20% de bu din buget acțiunilor climatice. Știți că între 2014 și 2017, potrivit temerilor noastre, cam 19% din ținte s-au atins, banii alocați sunt nu doar în angajamente, ci au fost și cheltuiți între momentul în care s-a semnat angajamentul și momentul în care uh, banii au fost cheltuiți efectiv. Aceasta e perioada pe care o analizăm. Proiectele noastre se materializează prin diferite canale, prin uh, Uh, sprijin bugetar, prin sprijin bugetar sectorial într-o serie întreagă de țări. Punem accentul pe uh, aspectele climatice în uh, dialogurile noastre în materie de cooperare. Considerăm de asemenea că trebuie să ne îndeplinim acea, acel angajament de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, asta este de mare ajutor, și din punctul de vedere al Uniunii Europene, încă o dată, cred că s-au făcut progrese importante. Cât privește transpunerea angajamentelor în fapte, sigur că unul dintre elementele esențiale îl reprezintă alinierea viitoarelor instrumente, uh, viitorul instrument de cooperare internațională cu uh, acordurile de la Paris și cu angajamentele pe care ni le-am asumat. Jumătate din finanțare care se cheltuiește în prezent pentru acțiunile climatice eh, vizează acțiunile care țin de adaptare. Prin urmare, cooperarea noastră până în prezent, în prima etapă, viza, a vizat mai degrabă uh, reducerea impactului, a vizat mai degrabă adaptarea. O alt element, un alt element important îl reprezintă Uh, îl reprezintă faptul că uh, atenuarea impactului uh, schimbărilor climatice reprezintă încă o bună parte din portofoliu, din buget, de fapt. Dar nu este singurul, este important să avem așadar un mix echilibrat de acțiuni climatice. Apoi, ce ne mai rămâne de făcut? În primul rând, să implicăm mai mult sectorul privat. Există finanțare din partea uh, EAB, uh, însă e important să existe un amestec, un, un mix de instrumente. Acesta este un instrument din ce în ce mai important în uh, cadrul instrumentelor noastre de cooperare. Nu ne putem aștepta însă ca totul să se facă din fonduri publice. E important să implicăm și fondurile private. Deseori însă am văzut că cifrele estimărilor erau uriașe, erau mult prea optimiste. Important să rămânem cu picioarele pe pământ și este important inclusiv din punct de vedere metodologic să putem evalua impactul acțiunilor. Și încă o observație finală. În, ce privește, în ceea ce privește adaptarea, există o serie întreagă de acțiuni la nivel global în acest sens, care implică, desigur, guvernele, care reprezintă, desigur, omologul, să spunem, al nostru natural, dar nu numai, ci și uh, uh, autoritățile locale, societatea civilă și chiar și mass media. Apoi, există și, să spunem, uh, pactul uh, internațional global al primarilor în acest sens, care beneficiază de o finanțare importantă și care vizează nu numai acțiuni de sus în jos, ci iată și acțiuni de jos în sus. Iată, deci că actorii implicați în aceste acțiuni nu sunt doar la nivel guvernamental, ci și la nivelul autorităților locale. Cam atât despre conceperea arhitecturii uh, instrumentelor noastre în materie de schimbări climatice și dacă aveți întrebări suplimentare, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Este foarte important să ținem seama noul instrument de acțiunile climatice și să analizăm și uh, echilibrul, proporțiile. Am fost am fost uh, uh, funcționar public înainte și știu că e, e mereu tentația aceasta de a bifa căsuțe doar. Este important însă să uh, privim cu seriozitate problema aceasta a schimbărilor climatice. Mulțumesc uh, Comisiei pentru răspunsuri. Nu există depunere formală de amendamente prevăzute la acest punct dar dacă grupurile doresc să ne transmită idei, o pot face, pot să le transmită către secretariat și apoi le vom include în uh, text. Există un uh, termen? Da. Ne propunem să finalizăm discuțiile între grupuri până la sfârșitul săptămânii viitoare. Dar dacă considerați că la nivel informal ar trebui ca și alte persoane să înaintează amendamente, să înaintează amendamente, o pot face în principiu, dar ideea este să avem uh, finalizat textul până pe 24 septembrie. Da, până la sfârșitul săptămânii viitoare cred că ar fi cel mai bine să stabilim uh, care sunt amendamentele trimise și asta ca să ne ca să putem uh, ca pe uh, ca la Strasburg să avem textul definitivat. Deci până pe 6 septembrie să ne transmiteți, vă rugăm, amendamentele ca să avem timp suficient să discutăm despre textul final la Strasburg. Mulțumesc încă o dată, dragi colegi, și acum putem trece la punctul 19 de pe ordinea de zi. Un punct interesant pentru comisia noastră din cauza crizei umanitare care se agravează în două părți ale lumii. Vom primi o actualizare a informațiilor în legătură cu ce se întâmplă acolo, dar să dăm timp uh, celor vizați să se așeze. Okay, yes, we have um... Bun. Este acum în sală reprezentantul DG ECO. Dragi colegi, am mai discutat despre fâșia Gaza. Am discutat despre Agenția ONU de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat, UNRWA, am vorbit despre situația refugiaților uh, palestinieni în general. Situația este gravă în fâșia Gaza. În momentul de față, din cauza problemelor de securitate din ce în ce mai uh, grave în fâșia Gaza, s-au închis frontierele, iar situația umanitară din zonă este din ce în ce mai proastă. Uniunea Europeană este un partener important al autorității palestiniene un partener important pentru ajutorare umanitară al UNRWA. Așadar, îmi face mare plăcere că este astăzi în sală reprezentantul DG ECO pentru a ne oferi informații suplimentare. Valentina, Valentina de Bernardi are cuvântul din partea DG ECO. Vă rog. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat Vom profita de timpul pe care ni l-ați alocat pentru a vă oferi informații la zi despre înrăutățirea situației umanitare din fâșia Gaza. Ne-am deplasat acolo la sfârșitul lunii iunie, deci vă putem spune ce se întâmpla până la momentul respectiv în materie de criză umanitară, nu ce s-a întâmplat în ultimele două luni. În orice moment, situația poate escalada, e o situație extrem de tensionată și intensă la începutul lui august. Într-o singură noapte, pe 8 august, s-au înregistrat peste 850 de rachete trase dinspre Israel care au uh, lovit Gaza. Au fost uciși patru civili, printre care și o mamă cu și, și copii uh, mici. Deci, o situație, un moment extrem de tensionat, care ne-am temut că va escalada într-un conflict deschis. La momentul de față, demonstrațiile continuă în fiecare vineri, se ridică eh, eh, Intensitatea însă este mai scăzută în ultimele săptămâni. Am eh, constatat că sunt grupuri mai mici care încearcă să escaladeze gardul ce împrejmuiește fâșia Gaza. Am uh, avem cifre îngrijorătoare. De la începutul lunii martie, 177 de palestinieni au fost uciși și aproape 19.000 au fost uh, răniți. Ce s-a mai întâmplat în această vară? Ne-am uh, confruntat cu restricții din ce în ce mai uh, stricte în calea accesului și a deplasărilor. Între 19 august și 27 august uh, uh, au fost uh, închise punctele de trecere a frontierei din Erez, apoi în Rafa, de asemenea s-a înregistrat același, aceeași situație, între timp însă s-au mai deschis unele dintre ele. Uh, sunt uh, cam 800 de palestinieni care încearcă să traverseze frontiera către Egipt în fiecare zi, dintre care circa 200 sunt prinși și trebuie să plătească niște Uh, rate, niște, niște comisioane foarte mari, care nu sunt oficiale. Apoi, Kerem Shalom este punctul de trecere a frontierelor pentru bunuri și acolo s-au întâmplat foarte multe probleme în timpul verii. El s-a deschis pe 15 august la capacitate completă, pentru prima dată după o lună. El fusese închis pe 9 iulie, cu excepția uh, uh bunurilor medicale sau uh, de alimentare. În rest, uh, nimic nu putea să intre sau să iasă. De asemenea, prin mecanismul de reconstrucție Gaza, care a fost uh, înființat și acesta a fost uh, închis. Apoi s-a s-a pus uh, capăt și au fost împiedicate chiar transporturile de combustibil din partea ONU și ONU a făcut uh, apel în acest sens. Pe 19 august însă acest uh, punct a fost redeschis, pe 15 august a fost închis uh, zona de pescuit din regiune, deci uh, pescarii nu și-au putut desfășura activitatea de-a lungul verii. Apoi apare și o nouă criză, criza electricității, a energiei electrice. Știți că în fâșia Gaza au fost probleme majore în acest sens. În Gaza fluxul a fost uh, stabil, dar foarte scăzut pentru că deocamdată există o singură cale de alimentare și aceasta vine dinspre Israel. Situația este deci critică. Coordonatorul umanitar a făcut un apel la comunitatea internațională pentru a finanța imediat uh, o uh, modalitate de a se asigura că se oferă servicii minime în materie de alimentare cu energie electrică a zonei. Down. Ah, sorry doamna președinte o roagă pe vorbitoare să reducă ritmul ca să poată să beneficieze de interpretare. Mai ales că aveți foarte multe cifre, spune doamna președinte, care complică un pic interpretarea în ritmul acesta rapid. Deci circa 250 de uh, facilități de uh, epurare a apei, de uh, canalizare și așa mai departe se bazează pe electricitate. Prin urmare, lipsa acestei, acestui tip de energie are un impact major. 14 de spitale publice din Gaza se bazează pe generatoare care sunt alimentate cu combustibil, deci energie electrică pentru patru Uh, energia electrică se furnizează doar pentru 4 ore pe zi, în rest, restul de 18 uh, ore trebuie asigurat cu ajutorul generatoarelor. Apoi, chiar și această energie ar putea să uh, nu se mai alimenteze, de, nu se mai furnizeze de la începutul acestei luni, ceea ce înseamnă că peste 4800 de pacienți ar putea rămâne fără asistență. Uh, de asemenea, 120 de... Um, de asemenea, și alte mii de pacienți și-ar pierde posibilitatea de a fi tratați în spitale. Deci, iată o situație cu adevărat gravă și urgentă. Iată cam unde se află, pentru cei care nu cunosc foarte bine mm, uh, cartografia zonei, uh, unde se află punctele de trecere a frontierei din Gaza. Iată, le vedeți în partea dreaptă care sunt tendințele în perioadele 2017 și 2018, ca să se poată face o comparație, vedeți o mică îmbunătățire la început față de anul precedent, însă acest uh, grafic este un pic înșelător, pentru că în realitate 2017 a fost anul cel mai, uh, cel mai prost din acest punct de vedere mm, din istorie. Deci Cifrele de acum, chiar dacă sunt mai bune, sunt oricum cu mult sub ceea ce este necesar. În condițiile în care se implică organizațiile internaționale, în condițiile în care uh, există palestinieni care uh, sunt strămutați și așa mai departe. La Kerim Shalom vedem că tendința este în scădere, nu am ultimele cifre din luna august, însă oricum acest punct de trecere a frontierei a fost închis în cea mai mare parte a timpului, deci vă dați seama că tendința va fi și, în și de această dată negativă. Apoi, în ceea ce privește uh, persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale în afara fâșiei Gaza. Pentru asta e nevoie să facă persoanele respective o solicitare pe lângă autorități. 245 de pacienți au făcut astfel de solicitări din luna martie Uh, rata de acceptare a fost de 45%, rata de respingere 38%, o rată care reprezintă o creștere față de anul precedent, acum în 2018, o rată extrem de ridicată, diferențele iar diferența între aceste cifre reprezintă solicitările care nu au fost încă soluționate. În ce privește aceste trimiteri medicale, eh, ele acum fac obiectul eh, unei, unui caz care se analizează la nivelul Curții Supreme din Israel ca urmare a unei solicitări eh, ONU și Curtea Supremă din Israel a împiedicat uh, o politică uh, pentru acordarea de asistență medicală familiilor despre care se presupune că ar avea legături cu Hamas. Cum definești aceste legături nu contează dacă se spune că familia ta sau tu ai avut legături cu Hamas, nu ai dreptul la asistență medicală. Dacă vorbim acum despre aspectele unde despre zonele unde va fi, unde de asemenea va trebui să intervenim. Vorbeam despre persoanele rănite. Să nu uităm care sunt uh, consecințele umanitare grave ale ultimilor 11 ani de criză. Vorbeam de uh, aproape 19.000 de persoane care au nevoie de asistență medicală și puteți vedea um, o defalcare a acestora pe vârstă, pe sex, uh, uh, puteți vedea câte persoane au fost uh, împușcate. Până la jumătatea lunii iulie, 97% dintre uh, rănile acestor persoane erau uh, la picioare, împușcături în picioare. Organizațiile internaționale care lucrează în fâșia Gaza ne raportează că aceste răni uh, sunt de o gravitate excepțională și sunt foarte greu de tratat. Este vorba de oameni care practic uh, sunt uh, lăsați cu răni foarte grave și cu efecte de lungă durată. E nevoie pentru ei și de reabilitare și de terapie suplimentară. Apoi se răspândește acum în Gaza osteo, osteomielita, o nouă infecție. Un procent important din pacienți au fost detectați cu această uh, boală. Uh, infecție care duce la riscul amputării. Deci, o povară suplimentară pentru sistemul medical, nu numai pentru momentul de față, ci și pentru viitor. Um, an immediate assist- nu asistența imediată va rezolva problema. E o problemă care va dura ani de zile și include și un impact economic considerabil. Lipsesc medicamentele esențiale, elementele de bază, echipamentul, med- personal medical specializat în iulie, 40% dintre medicamentele de bază dispăruseră din stocuri, fuseseră epuizate, nu, conform ministerului, nu mai existau provizi decât pe o lună de zile și la 20% dintre medicamentele de bază sub o lună era rezerva asta la jumătatea lui iulie. Din martie încoace, mai bine de 7.000 de intervenții chirurgicale au fost amânate din cauza numărului mare de cazuri, a lipsei de paturi și din cauza electricității care era distribuită doar sporadic. Adesea, oamenii sunt trimiși acasă miercurea pentru că vinerea se așteaptă un val de pacienți și te, te, te externează indiferent de starea în care ești. Noi monitorizăm situația cu personalul de acolo și de asemenea la centrul nostru din Bruxelles. Lipsa de electricitate și de combustibil a fost menționată anterior. Aceasta are efecte imediate atunci când e vorba de aprovizionarea cu apă și de funcționarea serviciilor sanitare. 90% din apa din Gaza nu este potabilă. Trebuie să o cumperi dacă vrei să o bei sau să te bazezi pe apa distribuită de organizațiile internaționale. Există pericole grave în materie de mediu și sănătatea umană, mai ales când e vorba de dejecțiile care ajung în mare. 100 de milioane de litri de apă menajeră prost tratată a fost deversată în mare doar în cursul verii. Închipuiți-vă ce înseamnă asta. Și dincolo de asta există și o criză de lichidități. Asta înseamnă o putere de cumpărare scăzută și un număr tot mai mare de familii care cad pradă sărăciei. Uh, Biroul Palestinian de Statistică a spus că anul trecut uh, rata de sărăcie în Gaza a ajuns la 53%, crescând de la 38% în 2011, deci mai bine de jumătate din populație din Gaza este clasificată ca fiind săracă. Rata șomajului era de 42%, dar dacă vă uitați la numărul de tineri cu diplome, uh, rata e de 60%. Situația este, prin urmare, extrem de îngrijorătoare. Foarte rapid, uh, reacția internațională, Ajutorul umanitar e planificat pentru 2 ani, 540 de milioane de dolari. Vedeți uh, că procentual finanțarea rămâne la un nivel redus. 36% e considerat uh, media pentru un fond de apel umanitar în condiții de criză. Există și apeluri suplimentare, Cartea Albă lansată la Națiunile Unite de Austria. Au cerut 38,3 milioane pentru a salva vieți, asistență medicală în principal, fiind vorba de victimele din Gaza. Mai au nevoie de 28 de milioane până în decembrie. Mai avem apoi UNRWA, dacă vă uitați la apelul de urgență, fondurile pentru apelul de urgență s-au terminat în iunie și acum folosesc bugetul ordinar pentru a finanța măsurile de urgență în Gaza. Asta înseamnă distribuție de alimente, asistență medicală de urgență, programe pentru sănătate mentală și de creare de locuri de muncă. Apelul de urgență pentru Palestina mai are nevoie de 45 de milioane de dolari, în principal pentru Gaza. Avem uh, WFP, au nevoie urgentă de 10 milioane de dolari pentru a putea oferi ajutoare căminelor care nu conțin refugiați, care nu sunt uh, deservite de celelalte programe. Și vedeți aici o sinteză a acțiunilor noastre în materie de asistență umanitară pentru Gaza. Uniunea Europeană a vărsat 20 de milioane în 2017, în 2018 24 de milioane. Majoritatea acestor bani a mers în Gaza și Eh, discutăm finalizarea unui, eh, unor fonduri suplimentare pentru Gaza. Prioritățile rămân aceleași, menționate în trecut, sănătate, igienă, pregătire pentru situațiile de urgență, dar în raport cu situația din trecut, am trecut eh, la răspuns de urgență, renunțând la programele de consolidare. Dacă ne uităm la finanțarea pentru dezvoltare, colegii de la Degenier, mai bine de 146 de milioane au fost destinate fâșiei Gaza în acest an. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Iată un tablou destul de sumbru al situației umanitare, spune doamna președinte, o situație care extrem de dificilă. Și apoi eh, protestele generate de deplasarea ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim nu au ajutat deloc. Situația, evident, se deteriorează. Vă mulțumim foarte mult Eh, știu de la cei de la ONRA care sunt problemele bugetare. Adesea, chiar dacă ai ce distribuie, foarte greu să, să realizezi distribuția. Situație cum foarte sumbră, de aceea mă bucur că avem aici pe Margrethe Auken, care este vicepreședinta delegației pentru relația cu Israel și Palestina eh, spune doamna președinte, îmi pare rău, cred că am, am, am citit greșit. Îmi cer scuze. Să înțeleg că nu ai putut vizita Gaza. O să ne spui tu, de fapt, cum stau lucrurile și care au fost activitățile delegației. Vorbim de chestiuni umanitare aici, la DV. Noi suntem partide politice aici. Trebuie să discutăm și componenta politică. Nu suntem ONG umanitar. Noi n-am mai putut merge în Gaza din 2009 încoace sau a trebuit să o luăm pe, pe ocolite. Israelul nu ne-a mai permis să mergem acolo. E inacceptabil și cred că Parlamentul ar trebui să aibă o poziție mult mai fermă, o poziție critică, să spună că, uite, nu avem posibilitatea să mergem să vedem care este situația în teren. știu destul de multe despre ce se întâmplă acolo și nu pot să spun că sunt uh, pe deplin de acord cu, cu situația prezentată. E dezastruoasă. Principalul responsabil este Israelul. E, e practic Gaza este sub asediu israelian. dar și autoritatea palestiniană are partea ei de vină. Îi sprijinim și eu îi sprijin, dar dacă ne uităm la gaz, la electricitate, nu pot să folosești aceste lucruri ca instrument în lupta politică și asta face autoritatea palestiniană. În septembrie vom merge în Palestina și vom discuta această chestiune cu autoritățile, cu autoritatea palestiniană, pentru că nu e ceva de dorit. Păi, da, ajutorul trebuie să sporească pentru că situația este gravă, însă să nu uităm că avem reguli privind acordarea de asistență umanitară. Ar trebui să trecem de la asistență umanitară la asistență pentru dezvoltare. Dar posibilitatea de dezvoltare e zero, nu din cauza cutremurelor, ci din cauza asediului. Și noi tot dăm ajutor umanitar, și uităm că totul e blocat, nimeni nu se poate mișca, activitatea economică nu poate să demareze, totul e blocat. În Gaza, practic, ai animale în cușcă și noi tot discutăm de câtă, ce, ce, câtă mâncare e nevoie și cum trebuie curățate cuștile de la zoo. E inacceptabil. Parlamentul și Comisia trebuie să facă un efort ca delegația noastră parlamentară să poată ajunge în Gaza și e nevoie de voință politică. Uitați-vă la doamna Mogherini. Eu am fost surprins. Mi-am dat seama că Mogherini a îmbrățișat ideea că vina e a Egiptului și că e vorba de Haifa. Nu, e vorba de Ereți. E vorba de, de celelalte puncte de traversare. Nu putem îmbrățișa această idee că Israelul acum a lăsat fâșia Gaza Egiptului. Nu. Peste tot se acceptă că Gaza și Palestina sunt, uh, sunt același lucru și trebuie să existe o posibilitate de circulație între cele două teritorii. Nu vorbesc de sancțiuni. Am, i-am sancționat pe toți cei care au făcut lucruri similare, dar bun, în cazul ăsta nu putem uh, veni cu sancțiuni. Mă gândesc nu concret la instrumentele politice pe care le avem la dispoziție. Sigur, va trebui să analizăm și acordul de parteneriat, articolul 2, care trebuie menționat. Se încalcă legislația umanitară, categoric se încalcă legislația umanitară. Știți ce spune articolul 2 din acordul de parteneriat? Acesta e instrument juridic, dar în câteva rânduri, în Parlament, am cerut o autentică diferențiere pentru ca Uniunea Europeană să aibă o relație doar cu Israelul și nu cu teritoriile ocupate. Pe toate planurile, nu când e vorba de etichetarea unor bunuri, dar și când vorbim de educație și de asta. Nu e o sancțiune, e vorba să ne respectăm propriile principii și decizii. Și e păcat că nu facem asta când e vorba de Palestina. Și e o rușine când e vorba de Gaza. Nu mai știu când am dat ultima rezoluție în Parlament, când am cerut o strategie de diferențiere. Re- rezoluția a fost adoptată cu sprijinul majorității și a fost și o rezoluție a Națiunilor Unite din 2016, din decembrie 2334, care a evidențiat la rândul său posibilitatea de a recurge la acest model. Asta înseamnă că nici măcar nu utilizăm instrumentele pe care le avem la dispoziție. Prin urmare, credibilitatea Uniunii Europene este pusă sub semnul întrebării. În alte părți și sancțiuni, aici nimic. Nu facem decât să... Hai, haideți, dați-l un pic mai multă mâncare, mai lăsați câțiva să treacă din când în când, câteva medicamente să mai treacă spre ei. Nu e acceptabil să procedăm așa și v-aș ruga foarte mult să faceți un apel la doamna Mogherini cerându-i să adopte o poziție mai fermă. E grav că nu s-a rezolvat situația și trebuie să-i sprijinim pe cei din Gaza și pe cei din Palestina care încearcă să pună pe picior rezistență non-violentă. Noi nu obiectăm. Au fost omorâți oameni de nenarmați care protestau. Care protestau împotriva ocupației sau asediului în cazul Gazei. Și acolo mor civili. E prietenul nostru, cel mai democratic stat din regiune și așa mai departe. Bine, dar putem face mai multe, avem mijloacele, avem posibilitatea și avem obligația morală de a o face. Vă mulțumesc! Mulțumim. Știu că Enrique Guerrero Salom uh, și el e în delegația noastră, a merge în Palestina. El este purtătorul de cuvânt în Comisia pentru Asistență Umanitară și atunci când Enrique se întoarce, eventual uh, va dori și el să discute cu autoritatea palestiniană pe chestiunile menționate și sigur o să vă întâlniți și cu reprezentanții celorlalte organizații ONRA și așa mai departe un, un lucru aș mai adăuga. Ar trebui ca onra să fie fericitată de fiecare dată, pentru că sperăm că atunci când va exista un, un, un stat palestinian real, o să ne dăm seama că nu totul a fost vorba de ură și vărsare de sânge. Onra oferă servicii de învățământ, de formare, încercând cât de cât să ajute la dezvoltarea personală a tinerilor din Gaza. E nevoie de școli. Betonul în școală ar trebui să meargă. Și ar trebui să ajutăm cât de mult ONRA. Însă sunt practic epuizați și ei de, de deteriorarea situației și sunt colegi în Parlament care îi tratează de parcă ar sprijini teroriști, că așa se numiți cei care se opun ocupației. Nu văd pe nimeni altcineva care să dorească să intervină. Domnul Țeller. Mulțumesc foarte mult, sunt pe deplin de acord. Noi putem trimite sute de milioane ca ajutor umanitar, nu se schimbă nimic politic și atunci ce facem? Rămânem paralizați în această situație? Sau eventual se va deteriora situația? Noi tot vorbim de cauzele terorismului, de eliminarea cauzelor terorismului. Păi asta e una din cauzele terorismului, de, de aceea tinerii devin teroriști. Națiunile Unite au răspunderea de a se asigura că situația revine la normal. Acum, dacă ne uităm cu administrația Trump, Netanyahu și Hamas continuă să-și facă jocurile pe spinarea amărâților, nu doar din Gaza, ci în toată regiunea. Trebuie să oferim ajutor celor care suferă, sigur. Și putem face asta, dar în același timp consider că Uniunea Europeană trebuie să, să mobilizeze instituțiile centrale și statele membre pentru a se asigura că, într-adevăr, toți cei prezenți își îndeplinesc răspunderile în materie de asistență umanitară în loc să, să încerce să câștige un avantaj unilateral. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, nu au fost întrebări pentru DGECO. Vă mulțumim foarte mult. Dacă nu mai aveți ceva de adăugat la cele spuse, n-am auzit întrebări din partea colegilor pentru dumneavoastră. Sunt chestiuni politice importante, categoric, și va trebui să le discutăm în grupurile politice. Încă o dată le mulțumesc celor de la DG ECO. Vom continua să monitorizăm situația și ne, ne bucură să aflăm că se fac eforturi pentru a direcționa asistența către cei care au nevoie de ea. Trecem la punctul 20. Situația umanitară, strămutările forțate din Venezuela și state din regiune. o altă parte a lumii în care criza umanitară s-a deteriorat. Am văzut în vară la BBC, de fapt chiar la începutul acestei săptămâni, povestea unei femei care avea un bar pe frontiera cu Columbia și ne spunea despre femeile și copiii care ajung, îi trec pragul morți de foame și cum se deteriorează situația N-am să spun prea multe, sunt aici colegi care au fost în Venezuela. Teresa, trebuie să pleci. Am, am să le dau colegilor de la DGECO cuvântul într-o secundă, dar Teresa Jimenez Beseril are ceva de spus și trebuie să fugă la avion. Am să-i dau dânsei cuvântul. Dumneavoastră veți vorbi după cei de la comisie. Teresa, te rog, ai cuvântul. A, mulțumesc foarte mult, Linda. Foarte pe scurt, sunt sigur că cei de la comisie ne vor explica situația, însă eu, în ceea ce mă privește, doream să vă spun că a, a mi lingua materna, desde la crisis humanitaria. Da, în limba spaniolă. E o criză umanitară în Venezuela, teribilă. Eh, la organización... Eh, Organizația Internațională pentru Migrație ne spune că e cel mai mare exod, practic uh, ajungem la 2 milioane și jumătate de persoane refugiați către Peru, Columbia, Brazilia, Ecuador. Sunt uh, inclusiv cazuri de xenofobie la frontiera cu Brazilia, se, este preclitată viața refugiaților din Venezuela, sunt cazuri incredibile. E clar că e vorba de o criză umanitară în Venezuela, însă cauzată de o criză politică din care vedem că nu se iese, nu există soluție, deși Parlamentul nostru a tot votat rezoluții, a făcut apeluri și comunitatea internațională a făcut apeluri, dar nu li se dă ascultare de către guvernul din Venezuela. Vicepreședinta Venezuelei spune că în Venezuela nu există niciun fel de foamete, deci guvernul pur și simplu uh, nu vrea să recunoască că este o situație de criză umanitară, pe când noi vedem fotografii de femei de mai vârstă de 70 de ani care care uh, stau la coadă la mâncare, uh, copii care pur și simplu mor de foame, de situații incredibile. Deci e, în ziua de astăzi cu internetul, cu presa, nu se pot băga sub preș asemenea situații și ei încearcă să facă asta. Că nu e vorba doar de criza umanitară. E vorba că nu ni se permite să, să ajutăm financiar pe acești oameni, nu ni se permite să vorbim cu ei. Însă e nevoie de mult mai multe ajutoare și problema asta trebuie rezolvată de la rădăcină, că nu trebuie să continuăm să uh, trimitem bani care să fie apoi utilizați nu în modul cel mai adecvat. Deci eu cred că da, trebuie mai mulți bani pentru asistența acestor victime, dar e nevoie și de o poziție mult mai puternică, cu sancțiuni uh, împotriva acestui regim politic care a provocat o criză socială, economică și umanitară fără precedent, care amenință nu doar Venezuela, ci amenință echilibrul întregii, întregii emisfere de sud și a Americii Latine. Îmi pare rău că trebuie să plec, dar las aici pe colegii mei, dau cuvântul și comisiei și apoi vom continua să facem eforturi să susținem comunitatea uh, de cetățeni uh, din Venezuela, emigrați în Spania, în Portugalia și din țările vecine Venezuele, să le spunem că nu sunt singuri, că e o criză care nu mai poate dura. Mulțumesc. Thank you, thank you very much for that. I'm glad we found time for you to speak before you have to leave. Președinta, mulțumesc. E bine că ai putut să vorbești înainte de a pleca, dar dat cuvântul uh, reprezentantei DGECO de la Comisie și apoi celorlalți colegi ai mei. Am vorbit cu comisarul de resort uh, când a început criza și mi-a spus că e o, e o criză gravă, uh, e o situație șocantă, situația din Venezuela, deci acum dau cuvântul doamnei Irene Horeis, nu știu exact cum se pronunță numele, de la Comisia Europeană. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc uh, și că mi-ați pronunțat bine numele. Sunt uh, șefă de unitate la Direcția Generală ECO, responsabil pentru America Latină, printre altele. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru că acordați interes acestei probleme. Parlamentul European, iată, este foarte implicat. Venezuela reprezintă o criză reală, umanitară și cumva a fost în planul secund din punct de vedere european această criză. Cu toții salutăm și misiunea Parlamentului European uh, la frontiera Venezuelei și în regiunile învecinate. Am avut și un schimb de opinie uh, în legătură cu misiunea. Eh, acum vă voi prezenta doar trei puncte. În primul rând, eh, situația umanitară în Venezuela, apoi situația din țările învecinate, care sunt afectate de migrația în masă a venezuelenilor în țările vecine. Și apoi, în al treilea rând, ce face direcția noastră generală? Eh, în primul rând, de situația internă, situația din Venezuela ca să adaug uh, față de ceea ce spunea doamna Veseril, situația e disperată. Venezuela e o țară bogată în resurse. A fost una din democrațiile cele mai stabile din America Latină. A fost una din țările cele mai bogate din, America, din America Latină și iată că uh, din cauza unei, unor politici economice greșite, am, am ajuns astăzi într-o situație în care două treimi din, Venezuela, din cetățenii Venezuelei nu își mai pot permite să cumpere uh, ceva de mâncare, să-și cumpere hrană. Eu vorbesc de uh, cifre care provin uh, din 2017 și de atunci s-a răutățit situația. Deci, două treimi din cetățenii acestei țări nu mai pot să-și permită să cumpere de mâncare, avem situații de malnutriție gravă, vorbim de 16% din populație afectată de malnutriție, 2 milioane de copii care nu au acces la hrană, la școlarizare, la îmbrăcăminte, mijloace de transport. 90% din uh, îngrijirile uh, din spitale nu mai funcționează pentru că pur și simplu nu mai există echipamente care să funcționeze, nu mai există medicamente, nici apă potabilă, electricitate, curent electric, oamenii nu mai pot ajunge la spital, de asemenea, și în situația asta inflația și chiar hiperinflația a crescut în ultimul an și jumătate, s-a ajuns la uh, o situație în care un salariu normal al unui cetățean pur și simplu îi permite doar să își hrănească familia timp de câteva zile. Și sigur că oamenii depind de cartele alimentare, subvenții, alimente distribuite, sigur, uh, într-un mod uh, uh, partizan politic. Și în ultimele luni situația uh, s-a răutățit foarte mult, s-a devaluat uh, moneda din Venezuela, deci s-a venit cu un pachet uh, economic, uh, pachetasul numit de președinte, așa numit de președintele Maduro, care a dus la uh, scăderea gravă a rezervelor uh, pe care le mai avea Venezuela. Când vorbim de faptul că două treimi din oameni nu își mai pot permite să cumpere hrană, la, până la, sfârșit, la sfârșitul anului trecut era această situație, astăzi cu siguranță s-au înrăutățit și mai mult. Deci, toate acestea au dus la un exod de-a lungul anilor a cetățenilor din Venezuela și în ultimii ani sau, în fine, la început vorbeam mai degrabă de cei din clasa de mijloc, care părăseau țara, cei mai bogați, care aveau mai multe resurse, ei deja au plecat, dar acum, de la începutul anului în curs, vorbim de un exod masiv al celor mai săraci. Deci, se estimează că un milion și jumătate de cetățeni au plecat doar în ultimul an și jumătate și sunt uh, cifre care cresc pe zi ce trece. Deci, uh, frontierele cu Columbia uh, sunt supraaglomerate, mii de oameni vor să treacă în fiecare zi frontiera cu Columbia, că uh, unul din modurile de a supraviețui acestor, acestor oameni e să treacă în mod regulat frontiera și să se întoarcă, dar avem uh, uh, niște permise, uh, un milion și jumătate de permise de trecere ale frontierei uh, emise oficial de Columbia. Acum vorbim de aproximativ un milion de cetățeni uh, din Venezuela, refugiați economic, migranți economici în Columbia. 400.000 de oameni care uh, dați-mi voie, vă rog, să consult uh, cifrele oficiale pe care le am aici. Așadar, deci în Columbia, oficial, sunt înregistrați 900 de mii plus un milion deja aflați în această țară, apoi 1,6 milioane care beneficiază de acest permis de uh, mobilitate de frontieră, permis de trecerea frontierei, apoi uh, cu Ecuadorul avem uh, 547 de mii de cetățeni uh, venezuelieni doar în 2018, apoi uh, cetățenii registrați oficial ă, în Ecuador, ă, refugiați sau migranți economici, apoi sunt din ce în ce mai mulți, de, din ce în ce mai mulți cetățeni care se îndreaptă către Peru și Chile, 400.000 de sosiri în 2018 până acum în Peru, până în luna iulie. Păi Chile, e altă țară de destinație, 150 de uh, noi sosiți, nou sosiți în 2018. 100 de mii uh, din anii trecuți, apoi în Brazilia vorbim de aproximativ uh, 70 de mii doar în acest an. La finalul anului trecut, țările învecinate au avut, sau cetățenii țărilor învecinate au avut totuși o atitudine binevoitoare față de noi soțiți, s-au adaptat țările învecinate și-au adaptat uh, sistemele juridice de primire a refugiaților. S-au emis uh, vize speciale, permise de lucru pentru, pentru pentru venezuelienii care au sosit în aceste țări, dar în ultimele luni numărul din ce în ce mai masiv de uh, uh, a dus și la probleme sociale în țările de primire. Au apărut manifestațiile uh, xenofobiei în aceste țări. Deci, guvernul a trebuit să sporească controlul, a strâns șurubul la frontieră Uh, acum uh, majoritatea acestor țări cer pașapoarte uh, valabile pentru ca venezuelienii să intre în aceste țări. Și fapt este că mm, e practic obținut, de, e, e imposibil de obținut un pașaport în Venezuela pentru că nici măcar nu mai există hârtia pe care să fie tipărită, nu mai există curent electric. Deci oamenii nu pot obține pașapoarte pentru a ieși din țară. Deci majoritatea acestor migranți n-au documente de călătorie, n-au pașapoarte Uh, ați văzut cu siguranță un apel, un apel, <laughs> mă scuzați, un apel de urgență de la UNHCR uh, acum 10 zile. Deci s-a făcut un apel după ce uh, s-a ajuns într-o situație în care Uh, unii uh, au uh, rămas în regiunea de frontieră, uh, vor să intre în Peru, dar nu pot să părăsească zona de frontieră. În Peru s-ar putea integra mai ușor, acolo piața muncii e destul de informală, ca să spun așa, însă acești oameni nu pot ajunge acolo unde își doresc, sunt oameni vulnerabili, sunt oameni foarte săraci. În Columbia uh, situația e disperată, uh, pentru că oamenii nici nu mai pot plăti un mijloc de transport pentru a ajunge la frontieră. Deci ajung acolo pe jos. Avem mii de oameni care pur și simplu pe jos încearcă să ajungă la frontieră, apoi trec frontiera, încearcă să facă bani într-un fel sau altul. Așadar, sunt afectați mai degrabă copii, tinerii, tinerile femei devin ținte ușoare pentru tot felul de exploatări uh, sexuale de pe piața muncii ilegale, de către grupuri infracționale. Așadar, țările învecinate prezintă o situație din ce în ce mai instabilă. În Columbia, sigur că e afectat și procesul de pace. După cum știți că acolo sunt mari probleme în continuarea procesului de pace, sunt uh, tineri venezueleni care, venezuelieni care sunt recrutați de eh, bande criminale, de traficanți de droguri, grupări armate cum ar fi Elen. Deci țările vecinate au făcut repetate rânduri apel la uh, sprijin internațional, a emis o, o declarație în termeni foarte duri. Ecuadorul, de asemenea, a solicitat uh, organizarea unei conferințe internaționale în privința acestei crize uh, a migrației. Acum noi ce am făcut până acum, vă pot spune că Eco, DG Eco a început să-și utilizeze angajamentele în Venezuela la un nivel mai redus, uh, am început să susținem uh, organizația Caritas din Venezuela pentru ajutor uh, alimentar. Apoi uh, am alocat alte 2 milioane anul trecut. Am început să susținem activități la nivel local, mm, activități ale OEM, UNHCR, organizații ale societății civile, ONG-uri, o rețea umanitară din Venezuela, pentru că una din problemele din Venezuela cu care ne confruntăm când uh, furnizăm asistență e că Venezuela nu are o tradiție acestor organizații umanitare, pentru că a fost o țară foarte bogată. Deci am încercat să clădim aceste rețele, am ajutat aceste organizații, am, ajut, am acordat ajutor alimentar, apoi protecție. Apoi, după vizita comisarului Stilenides în Columbia și în regiunile de frontieră, am mobilizat încă 5 milioane din rezerva operațională a ECHO am uh, acordat ajutor extins, mai ales în Venezuela, dar și în uh, regiunile învecinate. Partea susținerii noastre către Columbia e dedicată și regiunilor frontaliere și comunităților locale care trebuie să-i primească pe acești refugiați și, sigur, din ce în ce mai mulți uh, sosesc acolo. Am acordat susținere și Crucii Roșii din Ecuador, Mm. au apărut conflicte, erau nevoie și de clădiri, pur și simplu unde să fie primiți acești migranți în Ecuador. Am susținut, am acordat susținere și OEM la regiunea frontalieră cu Brazilia. Așadar, mai spun un lucru important și anume că am reușit să acordăm ajutor și în interiorul țării. Știți că guvernul uh, venezuelan nu a dorit niciodată să recunoască existența acestei crize umanitare, niciodată nu a solicitat ajutor internațional și Întotdeauna e foarte dificil de interacționat cu ei. Însă la nivel local am putut face totul în mod foarte transparent și partenerii noștri de acolo totuși au putut uh, beneficia de o anumită <laughs> clemență din partea autorităților locale. Deci uh, noi am uh, văzut asta ca pe o atitudine și un semnal foarte pozitiv. Și întotdeauna am uh, avut grijă să rămânem uh, așa puțin în umbră la nivel local ca să păstrăm această posibilitate de a, de a interveni acolo. În luna mai 2018 împreună cu DEFCO și cu FBI am elaborat un acord pentru Venezuela cu punerea în comun a resurselor din partea DEFCO, care are mai multe dificultăți de a lucra în Venezuela pentru că trebuie să conlucreze cu guvernul. Apoi în Columbia, pentru a exista mai multă coerență cu intervenții, un cadru de intervenții comun în Venezuela și în regiune. Deci asta am încercat să facem până acum. Bineînțeles că nevoile sunt enorme și în Venezuela și în țările vecine. Și atunci, sigur că trebuie să facem mai mult decât până acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule președinte, pentru o prezentare exhaustivă a situației. Cred că e prima oară când se discută despre o criză umanitară în comisia noastră în Venezuela și e foarte bine că o facem. Știu că domnul comisar uh, mi-a povestit uh, scene teribile. Avem colegi care au fost acolo și le voi da cuvântul, începând cu Josef Faria din partea grupului PP și apoi doamna Vesera. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că ați deschis, ați deschis o discuție pe marginea acestui subiect important. Am făcut parte din delegația care s-a deplasat în Venezuela pentru a vedea care e situația crizei umanitare. Am fost la uh, granița cu Venezuela, dar în partea columbiană. Și vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu ca om să fac față la ce am văzut. Oameni într-o situație cumplită, oameni așa cum spunea Tereza, copii fără părinți. În seara în care am ajuns acolo, am aflat că șapte venezuelieni muriseră pe drum către Cucuta din cauza frigului. Deci încercau să fugă din Venezuela și la numai câțiva kilometri distanță de graniță s-au oprit pentru a petrece noaptea și au murit de frig. Asta e situația acolo și asta e numai la frontieră. Ce să mai vorbim de ce se întâmplă în țară? Indiferent de ce spune DG Eco și e perfect adevărat ce spune doamna din partea DG ECO, dar situația în realitate în Venezuela este mult mai cumplită de atât. Am fost în 2015 în Venezuela cu ocazia alegerilor și de atunci încoace mi s-a tot spus, am tot primit uh, uh, apeluri din partea venezuelenilor cu care m-am întâlnit acolo să îi ajutăm cu alimente, cu medicamente și așa mai departe. Lucru însă care e foarte greu din cauza regimului Maduro, care nu acceptă că există o criză umanitară, și își lasă practic oamenii să moară. Nu vreau să lungesc foarte mult intervenția mea, dar am fost în Columbia și vreau să felicit autoritățile columbiene care fac tot ce se poate face și care ajută semnificativ la frontieră, dar trebuie însă și să critic alte țări, cum este Peru, care le cer refugiaților să prezinte pașaportul, și ce este inacceptabil. Oamenii ăștia n-au cum să obțină pașaport în Venezuela. Este imposibil. Ce înseamnă, deci? Li se blochează accesul. Despre asta e vorba. Apoi, în Brazilia. Sunt foarte îngrijorat de ce se întâmplă în prezent în Brazilia. Oamenii fug din țara lor din cauza situației cumplite provocată de regimul Maduro, trec frontiera și știți ce li se poate întâmpla în Brazilia? Din păcate, venezuelienii încă trebuie să se lupte pentru dreptul de a trăi decent în țara lor. Mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți și pentru presiunea pe care o puneți inclusiv asupra doamnei Mogherini de a face mai mult, cum spunea și Tereza, de a face presiune asupra autorităților. Să facem presiuni și să impunem sancțiuni asupra autorităților venezueliene la nivel individual. și trebuie recunoscută. Asta e foarte important, să se recunoască statutul de refugiat al celor care fug din Venezuela. Pentru că oamenii mor acolo, mor în fiecare zi, chiar acum, când vorbim noi, când vorbesc eu, oameni mor în Venezuela. Mulțumesc! Mulțumesc! Asta mi-aduce câtva aminte de ce s-a întâmplat în urma războiului din Siria. Mai întâi țările învecinate i-au întâmpinat cu brațele deschise pe oamenii aceia, dar eu am fost în uh, Turcia în 2015 uh, și am văzut că pe măsură ce uh, situația se înrăutățea, populația locală a început să protesteze, mai ales săracii. pentru că se, se, se pune o presiune asupra economiei din, țărilor, din țările învecinate, apar probleme. Uh, deci situația devine din ce în ce mai dificilă. Probabil că va trebui să ne gândim la ce e de făcut în continuare în acest sens. Săptămâna viitoare, chiar la discuțiile din cadrul grupurilor politice. Beatrice. Președinta, quiero... Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc și Comisiei Europene pentru informațiile oferite pentru angajamentul uh, uh, spre a ajutora Venezuela. Uh, aici uh, vreau să vorbesc despre un reportaj din revista Time de acum 2 ani și pe copertă era o poză teribilă și comentariul era o țară în colaps integral, uh, Venezuela moare cu cetinitorul, iată, după 2 ani de zile se desfășoară unele lucruri cu cetinitorul, dar altele s-au accelerat. Nu e vorba doar de un colaps, ci e vorba de o decizie uh, intenționată, politică. Deci uh, nu e vorba de uh, uh, o scuză, un alibi de mediu sau nu există niciun fel de catastrofă naturală, niciun fel de război care să poată explica de ce anume Venezuela, o țară de aproape 30.000 de locuitori și bogată, de patru ani este în derivă, de penurie, precaritate, uh, foamete, și lipsa resurselor de bază e utilizată ca o armă de război de către regimul Maduro, care, știți, a fost sancționat de Uniunea Europeană, dar este utilizată această armă în mod sistematic pentru a oprima populația, pentru a menține acest regim corupt și în 2018, iată, avem în sfârșit uh, o recunoaștere a ONU uh, a faptului că două, există vreo 2 milioane de refugiați din Venezuela, de fapt vorbim de vreo 4 milioane uh, nu sunt toți înregistrați legal, au plecat nu doar în ultimul moment, ci pleacă de ani de zile, au plecat în primul rând cei mai bogați. Vorbim de aproximativ 15% de populație care e în diaspora deja în lume. Uh, Asta nu a fost provocată de niciun fel de război, de niciun fel de dezastru natural. Cei care la finele lunii iunie ne-am aflat la frontiera între Columbia și Venezuela, cred că putem recunoaște că am mai văzut mișcări de persoane din diverse motive, am mai văzut refugiați, am mai, vorbit, am mai văzut tabere de refugiați și situații de sărăcie extremă. Dar ce am văzut acolo, la frontieră, cred că nu poate fi comparat cu nimic, pentru că e vorba de un fluviu uman, de suferință, de asemenea dimensiuni, de asemenea anvergură, ce, ce se vede acolo, că te poți recunoaște în acești refugiați. Poți să simți empatie, poți să încerci să-i ajuți, dar în, în podul acesta din localitatea Cucuta de la frontieră, uh, vezi pe niște oameni care putea fi vecinii tăi deci e cu atât mai grav când vezi acest lucru acolo. Ca să fim practici, a spune că ce putem noi face din Uniunea Europeană și se spunea foarte bine aici că, într-adevăr, în Venezuela se poate lucra cumva pe ușa din dos, cumva disimulat, uh, uh, pentru că regimul are o adevărat, un adevărat plan de a extermina orice fel de capacitate de a continua, deci nu permite niciun canal de ajutor umanitar. Se manifestă o anumită toleranță totuși la nivel local și date fiind împrejurările, credem că e foarte important să continuăm să facem totul cu rigoare, cu transparență și în mod fin, așa, să fim atenți la nuanțe cu fondurile. În ce privește alimentația, e ceva esențial. Mortalitatea infantilă e teribilă. Cifrele pe care le cunoaștem, apoi uh, femeile care, care uh, trebuie să nască pleacă în străinătate. Dacă pot, nimeni nu-și dorește să mai nască în Venezuela. Deci spuneam că problemele legate de alimentație sunt teribile în ce privește sănătatea, vă închipuiți că apar uh, epidemii uh, de boli care fusese eradicate. Dincolo de atenția acordată refugiaților, iată, țări ca, cum ar fi Columbia au făcut multe, cum spunea uh, domnul Faria, în mod foarte profesionist, în mod foarte riguros, cu o bună coordonare toți colombienii cu care am vorbit și toate autoritățile, instituțiile, organizațiile, toți vorbeau despre fraților din Venezuela. Nu așa ca o lozincă, ci pur și simplu e ceva adevărat, așa, așa văd ei lucrurile. Deci, insist, probleme de sănătate, probleme de bază, că nu mai există, practic. Sunt uh, oameni care fac uh, nu știu, un drum de zile în șir pe jos ca să poată vaccina un bebeluș. Apoi nu mai există curent electric, regiuni întregi sunt inundate în, uh, pentru că a plouat masiv. Sunt regiuni care de patru ani trec de la o inundație la alta fără niciun ajutor și sunt practic inundate permanent. Asta e situația. Deci din punctul nostru de vedere, cred că putem vorbi de capacitatea asta de a fi foarte eficienți și foarte pragmatic, pragmatici în a utiliza ajutorul umanitar, dar să fim și fermi, să fim vigilenți ca poziție politică a Parlamentului, să însoțim acțiunea din regiune, ceea ce fac uh, guvernele din regiune, că se pare că există deja o, o reacție, că e vorba de acum de, acum de o amenințare la desa securității întregii regiuni. Am uh, aprobat rezoluții în cuvinte foarte clare, să adăugăm și uh, utilizarea mai bună a ajutorului umanitar. Cred că ăsta ar fi un punct de vedere corect și putem să acordăm mai mult ajutor și să fim conștienți că, într-adevăr, putem face ceva. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Mai dorește cine să intervi- cineva să intervină? Domnul Görens. Mulțumesc. Dacă ne pot spune cei care au fost la fața locului, în ce măsură se poate acționa prin intermediul autorităților care au prezență locală, să spunem Crucea Roșie din Venezuela, Caritas, sunt și alte ONG-uri? Pentru că doamna Besera ne spunea că e greu, dacă nu chiar imposibil, să acționezi din exterior. Există totuși niște intermediari care să ne permită uh, să oferim ajutoare umanitare? Au mai fost uh, situații similare și în cazul altor regimuri totalitare, cum este cel din Corea de Nord, în care uh, ne-am putut baza pe uh, organizații umanitare cu prezență locală. Încă o chestiune. Actorii locali sunt ei de încredere, așa încât să ne fim și noi convinși că ajutoarele umanitare îndreptate către Venezuela prin intermediul lor uh, ajung unde trebuie, cred că reprezentanta Comisiei ne va putea oferi mai multe răspunsuri la această întrebare, dar o să-i dăm cuvântul la sfârșit. Până una alta însă îi dau cuvântul lui Jose pentru a-i răspunde lui Charles. Mulțumesc! Ce pot eu să spun este că există actori locali. Dar e mai bine să nu vorbim despre asta, pentru că dacă vorbim despre ei, uh, o să aibă probleme cu regimul lui Maduro. Ni s-a povestit că există rute neoficiale pentru ajutoarele umanitare. Sunt încă o dată neoficiale și cred că așa trebuie să și rămână. Nu pot să spun cine ne-a zis asta, dar Există mijloace, cum spunea și Beatrice, numai că trebuie să fim extrem de prudenți. Fiindcă dacă rămânem și fără aceste rute, sistemul este foarte complicat. Știți, autoritățile și din partea cealaltă știu foarte bine că există, de fapt, aceste rute. Și primesc uh, bani, șpagă, ca să închidă ochii. Deci, pe de o parte, e o chestiune foarte oficială, dar pe de altă parte e foarte neoficială și mai bine să rămână așa. Însă, da, există actori cu care menținem legătura și facem acest lucru, Iar în acest moment exact asta încercăm să facem, să transmitem bunuri necesare în regiune, dar pe căi informale. Intervenție fără microfon din partea domnului Gărenț. Doamna președinte, da, ce alte presiuni se mai pot face? În uh, iulie deja s-a adoptat o rezoluție, am avut o dezbatere pe tema aceasta. Problema pașapoartelor nu este ceva nou din iulie, așa că spuneau colegii că ar fi bine să avem o rezoluție în această lună, dar poate am putea să ne gândim la problema pașapoartelor care sunt cerute imperios de către țările învecinate. Poate asta ar fi o, o temă. Însă nu știu cum să procedăm. Poate că ar trebui să discutăm și cu țările care cer astfel de pașapoarte. S-ar putea să ne ceară la rândul lor, păi dați-ne mai multe ajutoare dacă vreți să renunțăm la cererea pașaportului. Domnul Cornie, mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare de natură diplomatică. De ce nu face Uniunea Europeană presiuni mai mari asupra Venezuelei mai întâi și de ce nu încearcă să, mm, să, să realizeze o coordonare a țărilor europene pe marginea acestei teme? Apoi, legat de regimul corupt de acolo, una dintre caracteristicile corupților este că nu-și țin banii acasă. Prin urmare, fără îndoială că există și alte modalități de a face presiuni și de a deschide dezbateri foarte serioase, o discuție foarte serioasă cu guvernul respectiv. Da, de obicei așa se întâmplă. Banii sunt ținuți în altă parte. Beatrice. Ah, că eu cred că, că aportă... Aș mai adăuga un uh, lucru în legătură cu ceea ce poate face Uniunea Europeană, Organizația Statelor Americane, a făcut un raport la nivel de expert în legătură cu crimele împotriva omenirii din Venezuela. S-au identificat șapte crime împotriva omenirii comise de regimul Maduro și se spune acolo că cea mai gravă e tocmai utilizarea foametei și sărăciei ca instrumente de oprimare și de a se menține la putere. E vorba de un raport pe care l-am și prezentat aici împreună cu unul din uh, autorii săi, un fost ministru al justiției din Canada, e un temei suficient pentru ca țările semnatare ale statutului de la Roma să poată să sesiza cur- Curtea Penală Internațională ca să deschidă o anchetă în acest caz de crime împotriva umanității în Venezuela. Sunt crime imprescriptibile. Asta pot face țările europene și uh, asta în mod individual. Dar cred că în acest moment, care deja s-a confirmat decizia de a cere o deschidere a unei anchete la Curtea Penală Internațională. Sunt patru țări latinoamericane, Columbia, Chile, Peru și cred că Paraguay, care au sesizat curtea și Canada, deși nu în mod expres, dar e clar că uh, susține această cerere și din punctul meu de vedere Cred că ce pot și ce trebuie să facă uh, țările europene e să susțină această poziție. E o poziție obiectivă. Acest raport se bazează pe sute de mărturii ale unor persoane torturate, că nu vorbesc doar de te vorbesc și de torturi fizice, psihice, sexuale, uh, făcute în mod sistematic în toți acești ani. Deci e un mod foarte concret de a acționa. Adică noi trebuie să uh, uh, avem acțiuni uh, în, pe canale de ajutoare umanitare, dar și împotriva instituțiilor din Columbia. Trebuie să obținem și eliberarea deținuților politici și așa mai departe, dar avem și un mod responsabil de a acționa, și anume să cerem această anchetă a Curții Penale Internaționale. E un lucru care poate veni în plus și simultan față de restul lucrurilor pe care le putem face. Mulțumesc! Mulțumesc și cum Jose, ai din nou cuvântul. Um, um, you, you... Da, foarte succint. Ca să vorbim în termeni pragmatici, cred că putem spune obiectiv că nici măcar Vaticanul nu poate face nimic. Lucrurile sunt blocate. Doar prin Cuba ar fi o bunica soluție de a încerca niște negocieri diplomatice cu cubanezii pentru a-i determina să contribuie cu ceva, cu ajutoare umanitare destinate Venezuelei. Altă soluție nu există, cel puțin deocamdată. Însă să nu uităm și ce spunea Beatrix. Trebuie să venim cu sprijin în uh, forurile internaționale, în Curtea Penală Internațională. fiindcă sunt, sunt oameni, sunt cetățeni care ne întreabă în fiecare zi, voi ce faceți? Ă, sunteți în vacanță, da? Dar acolo oamenii mor. Trebuie să faceți ceva, deci trebuie să facem ceva, trebuie să punem presiune. Așa că Vreau să vă felicit, doamnă președinte, pentru că ați organizat acum această dezbatere foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau din nou cuvântul uh, doamnei din partea DG ECO, doamna Horez. Vă rog să oferiți răspunsuri la unele dintre chestiunile ridicate în discuție. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. nu pot decât să subscriu la cele care s-au spus aici în sală despre situația disperată din zonă și Parlamentul în iulie a avut o declarație foarte bună în acest sens. Vorbeați despre elemente noi pe teren. Sunt două astfel de elemente. Creșterea abruptă a inflației și pachetul de reformă economică care îi uh, lipsește complet pe oameni de puterea de cumpărare problema monedei, o creștere masivă a prețurilor pentru alimentele de bază, pentru bunurile de bază, reducerea și eliminarea chiar a subvențiilor, așa încât chiar și oamenii care aveau ceva bănuți puși deoparte rămân fără ei. Două treimi din oameni nu-și mai pot permite uh, alimente, spuneați. Cifra e de fapt mult mai mare. Asta și dat naștere acestui uh, flux uriaș de oameni care pleacă din țară. Deci, situația era deja disperată, închipuiți-vă ce se întâmplă acum. De aceea a și crescut atât de dramatic valul de oameni care fug în țările învecinate. Asta e un element nou și, de-al situația aceasta a și determinat țările învecinate să-și înăsprească controlele la frontieră. Știu un pic uh, situația Peru, din Peru. Au o viză umanitară pe care au instituit-o în regimul lor de drept special pentru a le permite venezuelienilor să aibă acces la o serie întreagă de uh, servicii de bază și la piața muncii. Ei bine, Peru a înăsprit cerințele impuse persoanelor care vor să treacă frontiera spre Peru, Uh, impunându-le să prezinte pașaportul și o sumă de bani în dolari pe care oamenii nu iau. Și atunci oamenii ce fac? Se prostituează um, și stau la coadă. Mi s-a relatat uh, că uh, coada la care stau oamenii ca să se urce în autobuz, să meargă, să-și vândă ce au ei, cât de puțin au ca să obțină niște bani, este uriașă. Deci, iată, cei care pleacă acum din țară sunt foarte săraci, se prostituează, merg pe jos ca să treacă, efectuează uh, traseul ăsta pe jos, recurg la mijloace semilegală, chiar ilegală și așa mai departe. Și încă un lucru despre situația din interiorul Venezuelei. Această țară a fost întotdeauna foarte nesigură, cu o rată foarte ridicată a criminalității. Închipuiți-vă că acum această rată deja mare a crescut foarte mult. Lipsesc toate cele, dar pe lângă lipsuri, eh, la problemele oamenilor se mai adaugă și lipsa de siguranță. Cam asta este imaginea în ansamblul său și vă mulțumesc din toată inima că ați manifestat interes pentru problema aceasta, iar acest lucru ne ajută și pe noi să lucrăm mai mult și să mobilizăm mai multe resurse. Iar acum, în ceea ce privește întrebările, cu cine colaborăm la nivel local? Există, desigur, o rețea de ONG-uri din Venezuela, dar uh, e foarte limitată. Noi încercăm să o întărim. Colaborăm așadar cu Caritas ramura locală, la fel și cu uh, Crucea Roșie și cu organizație uh, locală care se numește constant and we have established uh, a, a permanent uh, presence in Venezuela. Deci, noi uh, avem experți care au un, uh, un birou la Bogota și care s-au deplasat sistematic în Venezuela. Acum am uh, reușit să avem și un expert permanent care se ocupă de supravegherea și sprijinul rețelei de ONG-uri din Venezuela. Deci, cam asta facem. Se implică și CNUR și Organizația Internațională um, a muncii și alte organizații care au o prezență în Venezuela și cunosc problemele și dificultățile localnicilor am susținut și crearea unei rețele umanitare în zonă. pentru a spori coordonarea acțiunilor. E adevărat că sunt foarte multe dificultăți, dar nu putem să renunțăm, nu putem să ne lăsăm învinși. Încercăm să exportăm medicamente prin PAHO, care are permisiunea aceasta, de a importa medicamente. Și știm că și autoritățile locale sunt copleșite, depășite de situație. Cât privește fiabilitatea organizațiilor, apropo de întrebarea dumneavoastră, cât de, de încredere sunt ele? Cum spuneam mai devreme, aceste organizații nu sunt foarte puternice și una dintre problemele pe care le întâmpinăm în ce le privește este că personalul se schimbă mereu. Oamenii pleacă. Caritas avea medici, dar medicii ăștia au plecat din țară. Așa că încercăm mereu să-i reformăm pe cei noi. Trebuie să supraveghem Uh, ce se întâmplă acolo. Deci noi credem că reușim să ne descurcăm și că gestionăm situația. E posibil chiar și cu uh, situația aceasta uh, la care se referea uh, domnul europarlamentar despre canalele informale, vorbind despre canalele informale. Acum pe tema migrației. Și ICNUR și OIM sunt foarte implicate S-a lansat un apel de urgență și de către OM și de către ICNUR. Sunt 32 de milioane de dolari uh, și 40 de milioane de dolari respectiv alocate de fiecare dintre aceste organizații. Astea sunt mijloacele de care dispunem deocamdată, pentru că, așa cum ziceam la început, sigur că ar trebui și am putea să facem mai mult. La nivel politic, acum, ce aș mai spune este că grupul de lucru al Consiliului se ocupă de problema Venezuelei în ședințele din fiecare săptămână. Nu pot vorbi eu în numele colegilor mei, nu pot vorbi în numele colegilor din partea Serviciului European de Acțiune Externă, care pot veni dumnealor, dacă doresc să vă explicem lucrurile mai în amănunt, dar știu că s-au făcut eforturi de mediere, de sprijin, de încercare de a se ajunge la un numitor comun cu opoziția. În mai anul curent s-au emis și sancțiuni împotriva unor persoane răspunzătoare pentru violență politică. S-au uh, și înghețat activele persoanelor respective. Deci s-a pus sequestru pe bunurile persoanei respective, dar nu pot eu să vorbesc uh, numele colegilor mei, eu mă ocup de ajutoarele umanitare. Cât privește problema țărilor învecinate, după cum spuneam mai devreme, și ele sunt sub presiune și au format uh, de anul trecut uh, așa numitul grup de la Lima, un subgrup de țări uh, latinoamericane al cărui obiectiv este de a se ocupa de situația din Venezuela. Cred că la acest grup făcea trimitere și uh, doamna în discursul său și Canada face parte din acest grup sau mă rog, nu face parte, susține grupul, dar nu este membru oficial, desigur, al acestui grup. S-au făcut în acest grup mai multe apeluri pentru creșterea sprijinului umanitar. În general, cred că trebuie să oferim un sprijin mai puternic pentru a combate criza migrației din această regiune, pentru a susține pe oamenii vulnerabili care trec frontiera, în special pe cei mai vulnerabili care ar fac obiectul exploatărilor de-a lungul acestei rute. Considerăm că va trebui să ne concentrăm pe sprijin umanitar în Venezuela să creștem sprijinul umanitar acolo pentru a-i împiedica pe oameni să, să moară sau să plece, pentru că acest exod afectează, afectează negativ pe cei rămași în țară. Dacă un văr sau un unchi sau un fiu capabil de muncă pleacă, rămân în urmă doar uh, bunicile și copiii mici. Și asta e o situație extrem de gravă. Încă o dată vă, vă mulțumesc pentru că ne-ați chemat și rămânem la dispoziția dumneavoastră oricând. Mulțumim foarte mult, ne bucurăm că ați avut timp uh, să, să veniți alături de noi și că am avut timp să dezbatem. Luna trecută am avut o rezoluție, e, e prematur să cerem o altă dezbatere în plenară, însă am putea eventual să trimitem o scrisoare doamnei Mogherini spunând că am discutat această chestiune. Cei de la DGECO sunt clar extrem de implicați și să vedem dacă nu s-ar putea asigura un plus de sprijin și apoi dânsa are un dialog și cu, cu statele învecinate, eventual un sistem de vize umanitare, dacă ar putea să rămână deschis, să vedem dacă putem găsi o soluție, pentru că E foarte greu să te asiguri că ajutoarele ajung în țară uh, sau măcar cei care, care pleacă să nu moră de foame uh, în, în, în șanțul de pe marginea drumului. Într-o țară atât de bocată, e absolut șocant. Am văzut situații îngrozitoare în țările sărace ale lumii, dar au fost colegi care au fost și mi-au spus că e mai rău ce au văzut în Venezuela decât în, în, în statele sărace, pentru că măcar acolo infrastructura mai funcționează. Eventual o să rugăm secretariatul să pregătească o scrisoare pentru coordonator și mai departe pentru doamna Mogherini. Și eventual peste o lună, dacă nu se schimbă situația, continuăm relația cu cei de la DGECO și, și readucem chestiunea în plen. Mulțumim foarte mult și le mulțumesc colegilor pentru că au contribuit la această dezbatere. 21 întrebări, nu mi-au fost notificate întrebări. 22 diverse, nu am nimic la diverse. 23 data viitoarei ședințe, 24 septembrie. A, mai era o, o, o chestiune, Jose, înainte să pleci, săptămâna viitoare, să vină ambasadori din diferite state europene o să vedem dacă ambasadorul uh, din Venezuela e disponibil pentru o scurtă informare, o, o scurtă ședință. Următoarea ședință, 24 septembrie, 2 și jumătate, ședința este închisă. Vă mulțumesc și doamna președinte, mulțumesc și interpreților.